să contravină funcției de euro, eurodeputat, obligațiilor de eurodeputat, atunci uh, acesta va fi considerat, după cum spuneam, membru cu drepturi de pline. Am verificat și mandatul domnului Demesmacher și am decis ca din 1 februarie 2013 să declarăm acest mandat val, ca fiind validat. Vreau să știu dacă există obiecții. Nu e cazul atunci se consideră că mandatul a fost aprobat. Doamna Marta Andreasen mi-a comunicat că din 25 februarie nu va mai aparține grupului Europa Libertății și a Democrației.